Damen und Herren, ich darf die Sitzung eröffnen. Doamnelor și domnilor, deschidem reuniunea noastră de astăzi. Doamnelor și domnilor, reuniunea noastră de astăzi se deschide. Aș vrea să știu dacă pentru ordinea de zi există ceva ce ați dori să-mi comunicați. Vă rog, doamnă Lunacek. Înainte să începem votul, aș vrea să spun că mi-am uitat cartela de vot în plen, deci vă rog să-mi numărați votul please. Vă rog, e 8 dimineața, vă rog. I think uh, you can do it. Cred că puteți merge până în plen să aduceți cardul și veți fi la timp uh, prezentă după vot. But then we will count it if it's the right direction. Da, vă numărăm votul dacă este cum trebuie. Mai știu pe cineva care și-a uitat uh, cardul în plen. Eu sunt acela. oh, I have my people brought it now. Yeah. So, we have Laila and Arif Yunis here today and yesterday. L avem pe Laila Tarfiunis aici uh, L-am avut uh, azi și ieri uh, la Bruxelles. Știți că am lucrat pentru asta. Am fost nominalizat nominalizat la premiul Zaharov, Zaharov în 2014. Am încercat cu bani de la comisie să-l ajutăm și uh, cu ajutorul Charité, uh, inclusiv uh, doctorul Vit, căruia îi mulțumim și de asemenea ei au reușit să fie liber, să se facă să fie eliberați și familia a primit uh, azil de la autoritățile neerlandeze. Cred că acest lucru a fost posibil numai cu, după, în urma unor negocieri îndelungate cu autorități din Azerbaijan. Azerbaijan. După un tratament la Berlin, um, familia a ieșit din uh, spital, uh, el mai are câteva probleme. Uh, o să ies la 9.45 pentru... Vor fi prezenți aici la 9.45 uh, pentru a le ura pur și simplu bun venit uh, și a ne spune câteva cuvinte. Again, me. in this case. No, but I would like. Uh, can I? Can chair? I just finish my sentence? Sorry. At the same time. I... Domnul președinte, în același timp aș dori să mulțumesc prietenului nostru Gerard care a lucrat foarte mult uh, în la acest caz. Rare ori uh, uh, lucrurile ies așa de bine cum a reușit el să facă, să iasă de data asta. Doamna Lunacek, vă rog. Doamna Lunacek, da, aș dori să continui să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru a vă pentru, aș vrea să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut noastră pentru a, ca Leila Yunus uh, să poată ieși din închisoare. We come now to the vote. Mulțumesc, ajungem acum la vot. That is now draft opinion of the proposal for regulation. Avem Așadar, uh, proiect de aviz uh, pentru regulament, raportor domnul Sarius Volski, aveți ceva de spus înainte? Înainte de execuție? Domnul Sarius fac apel la toată lumea să voteze pentru și cu entuziasm, pentru că Ucraina merită. Președintele, am oare un minus aici pe lista de vot? A, pentru amendamente. Da, e un amendament a domnului Schaffhauser. So, who is for the amendments one? Cine este pentru amendamentele 1 și 2? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cine este pentru uh, avizul ca atare? Vot electronic, vă rog. S-a închis votul, spune președintele. S-a deschis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 Trecem acum la statele terțe, ai căror resortisant trebuie să dețină viză. Din nou, Sarius Volski. How we come to Mamikins. Nu, domnul Mamikins. On Georgia. Referitor la Georgia. Cine este pentru 1 și 2? Cine este împotrivă? Abțineri. Să resping. Să resping, resping vot. uh, amendamentele, vot electronic pentru întregul document. S-a deschis votul. Între timp s-a și închis. 41, 43 pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări! Trecem acum la Kosovo. Aici domnul Epitideo și domnul Schaffhauser vor mai fi sprijiniți. Cine este pentru amendamentul lor? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votul electronic pentru, votul, pentru documentul final. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 38 cu 7 cu 6. Doamnă Luna, ce că ați solicitat cuvântul. Felicitări pentru raportul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru că ați sprijinit acest raport. Am solicitat cuvântul pentru că, după cum știți, uh, Tania Fayon, ca raportor pentru Comisia Libe, a solicitat amânarea votului la Libe de săptămâna viitoare în septembrie și mă bucur că noi în Comisia de Afaceri Externe am făcut un prim pas pentru a pune în aplic- pentru a înspre liberalizarea vizelor pentru Kosovo. Acest mesaj va fi transmis acum și politicienilor din Kosovo, atât guvernul cât și opoziția. Două lucruri mai trebuie făcute în Kosovo pentru a ne asigura că și în acest parlament uh, Libe și plenul vor vota pentru și că va exista un sprijin și în Consiliu, și anume demarcația uh, uh, frontierei între Kosovo și Muntenegru trebuie să fie ratificată de adunare. Fac apel la, deputa- la parlamentarii kosovari să facă exact acest lucru și, de asemenea, guvernul kosovar trebuie să facă progrese în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Sunt două criterii esențiale. Parlamentul a arătat astăzi că uh, dorește să deschidă ușa către cetățenii uh, kosovari pentru că ei să poată călători în Uniunea Europeană, însă mingea este în terenul uh, ce, guvernelor și politicienilor pentru a se asigura că cetățenilor pot circula liber. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 6. Strategia UE privind uranul dup- Iranul, mă scuzați, după acordul în domeniul nuclear. Doamna Șache. Nu, la Inta este doamna Șache. Domnul Howitt. Mr. Howitt. good morning and, uh... Bună dimineața. Este unul dintre documentele cele mai interesante la care am lucrat în acest uh, Parlament. Știu că membrii acestui Parlament și cei care ne urmăresc uh, munca au uh, sentimente foarte puternice, emoții foarte puternice față de Iran. Am fost în uh, Iran, um, o delegație, am încercat să contribuim la construirea de încredere care ar permite atingerea unui acord politic. Iar acum, ca Parlament, încercăm să ne jucăm uh, propriul rol pentru a crea uh, relații mai bune cu uh, Iranul în beneficiul ambelor părți în viitor. Am cooperat cu dumneavoastră, cu Task Force-ul pentru Iran, cu doamna Mogherini și serviciile ei pentru a Um, face progrese în acest sens. Um, mă voi întoarce în um, Iran în uh, curând și sper că veți putea sprijini progresele uh, făcute în uh, Task Force-ul pentru Iran, sprijinind acest rezoluție, dar sper că veți putea contribui și în următoarea perioadă. Știu că există niște critici vocali ai uh, Iranului uh, în, uh, în uh, Parlament și nu numai și nu uh, pot să spun că decât respect aceste păreri, uh, dar uh, ce-mi doresc eu este un proces constructiv um, cu dorința de a merge mai departe. Prima secțiune este despre genul, definirea genului de relație pe care uh, îl dorim uh, și modul în care putem să ajungem acolo. Vă rog să citiți cu atenție. Nu uh, spunem că repede vom ajunge la o normalizare a relațiilor. După o lungă perioadă de izolare, trebuie să existe o perioadă îndelungată de construire a încrederii cu diplomație, cu respect reciproc, trebuie să existe sinceritate, evaluări um, oneste, să nu negăm unde există interese comune, dar de asemenea trebuie să înțelegem că există și diferențe și să găsim o cale de a exprima aceste diferențe fără a bloca progresele la nivel general. Fără, bineînțeles, a nega pozițiile puternice de ambele părți. Am găsit câteva formulări, um, practic, despre o îmbunătățire a relațiilor pas cu pas în zone de politici uh, asupra cărora putem cădea de acord, uh, în același timp asigurându-ne că uh, ne respectăm reciproc acolo unde nu avem aceleași poziții. De asemenea, în raport spunem că ar trebui să sprijinim noile infrastructuri create de SAE la uh, comisie și uh, facem apel, solicităm redeschiderea unei reprezentanțe în uh, Iran. De mai multe, de mult timp uh, solicităm acest uh, lucru și îl menționăm din nou și în acest raport. Sprijinim cooperarea parlamentară ce ar trebui să existe între Iran și Parlamentul European. Președintele delegației la Teheran a făcut o propunere colegilor uh, iranieni să lansăm un dialog parlamentar referitor la lupta împotriva com, uh, terorismului. Interesele sunt uh, comune și cred că abordările uh, respective uh, merită să fie explorate de ambele părți. Acesta este unul dintre pașii pe care am vrea să îi facem, uh, mai ales în relațiile interparlamentare. Uh, problemele de drepturile omului le spun de la bun început și aș vrea să vă spun tuturor că eu sunt un membru activ al Comisiei pentru Drepturile Omului, sunt fost coordonator pentru grupul meu la uh, DROA, înainte să devin coordonator aici și nimeni uh, nu poate spune că am fost altceva decât un activist uh, pasionat pentru drepturile omului. Însă n-aș vrea să fac un raport care să ne facă pe noi să ne simțim bine, dar să nu ne aducă mai departe în domeniul drepturilor omului. Nu vreau uh, să avem un uh, raport care să uh, facă să dea bine activiștii de drepturile omului din Europa, dar nu și cei din Iran. Deci am, m-am gândit foarte mult despre ce am putea spune și cum am putea spune pentru a îmbunătăți lucrurile în Iran și cu o oarecare umilitate totuși aș vrea să vă propun să acceptați aceste formulări. Există uh, un număr de subiecte asupra cărora cred că putem obține progres. Am lansat un dialog privind drepturile omului în dialogul politic. Vorbesc despre pedeapsa capitală, fac apel la uh, un uh, moratoriu pentru pedeapsa capitală aplicată minorilor. Iran a semnat Convenția Drepturilor Copiilor. Uh, și cred că este un domeniu în care putem face în mod realist progrese. De asemenea, mai vorbesc în raport destul de în detaliu de lupta împotriva uh, drogurilor. 80% din, din execuțiile din Iran au loc uh, din cauza Uh, mm, unor infracțiuni ce țin de droguri. Am discutat cu uh, agenția respons- antinarcotice din Iran, uh, care recunoaște că sistemul nu funcționează, doresc ceva care să funcționeze și deja încearcă să uh, pună, să găsească soluții pentru a reduce numărul de execuții. Și cred că dacă cooperăm, dacă Uh, sprijinim uh, în mod diplomatic uh, această inițiativă care vine din interiorul Iranului, cred că putem contribui pentru a reduce execuțiile. Este un mod constructiv de a interacționa și mi se pare că acest subiect merită abordat. De asemenea, uh, vă propun un uh, text uh, consecvent cu ceea ce s-a propus și la INTA. Spunem că sprijinim lansarea unui proces pentru ca Iranul să obțină um, statutul de membru al OMC. S-ar putea să, fie, să vă pară ceva foarte mult uh, la, de la început, dar um, aderarea sau intrarea în OMC uh, prevede foarte mulți pași intermediari înainte și uh, toți acești pași au de-a face cu crearea de piețe, cu lupta anticorupție, crearea de încredere pentru investiții, tot felul de lucruri care sunt în interesul economic al Uniunii Europene. Cred că stabilind acest uh, obiectiv final, este în primul rând o măsură care va crește nivelul de încredere între cele două entități, dar uh, ne va permite și să abordăm într-un mod respectuos alte subiecte. Apoi, sancțiunile bancare din Statele Unite, 15 um, state membre și-au trimis um, delegații comerciale în Iran de când uh, s-a semnat acordul nuclear. Toate țările noastre vor um, relații comerciale cu Iranul. Însă uh, acest lucru s-a blocat Însă John Kerry cu doamna Mogherini um, au cooperat, au făcut o declarație comună pentru a depăși acest blocaj bancar. Și apoi, în ceea ce privește economia, am vorbit și despre calitatea, nu numai despre um, cantitatea măsurilor. Este vorba de măsurarea calității investițiilor, um, și contribuția acestora, propun să aplicăm acest criteriu pe care l-am aplicat și în alte părți și Iranului. Apoi, uh, Um, o serie întreagă de sectoare sunt menționate, um, dar acest raport nu ține de rescrierea acordului nuclear. Poate că ar fi fost vreunii pe la Washington care ar fi, care ar fi vrut să facă asta, poate că unii din Teheran ar fi vrut să facă asta și nu au sprijinit um, de la început acest acord, dar sunt în minoritate. Deci ce avem în acest raport nu este o analiză punct cu punct a acordului nuclear, este responsabilitatea doamnei Mogherini. Vorbesc despre energie, energii regenerabile, uh, securitatea energiei nucleare civile, cooperare privind uh, gestionarea refugiaților, pentru tehnologie, șco- școli, schimburi uh, între persoane, schimburi de experiență. Există o serie întreagă de uh, domenii care, în care poate fi în interesul ambelor părți să um, cooperăm. Și toate acestea sunt și coerente cu negocierile Uh, între SAE și ministrul de afaceri, uh, Ministerul de Afaceri Externe iranian. Ultima parte a raportului se, uh, se analizează rolul regional. Sunt de acord cu domnul Brock prin faptul că nu trebuie să ascund că motivația mea principală de a lucra la acest dosar este că dacă putem coopera în mod constructiv cu Iranul, acest lucru uh, poate să joace un rol esențial în uh, um, calmarea, soluționarea uh, conflictelor în Yemen, în Siria și în alte țări uh, și în rezolvarea instabilității în țări precum Libanul. Um, da, putem avea o vo voce critică, dar asta nu, va, nu mai va sublinia diferențele. Eu cred că, punându-ne la aceeași masă, discutând, uh, avem posibilitatea de a face uh, progrese pe aceste uh, conflicte. Uh, i-am promis uh, domnului Belder uh, că mă voi referi la asta. Eu sunt uh, pro-Israel, când sprijin soluția cu două state, sunt pentru Palestina, dar sunt și pentru Israel. Acest raport este scris cu foarte mare uh, grijă pentru a spune că pacea și securitatea a tuturor țărilor din Orientul Mijlociu, fără excepție, trebuie să fie asigurată. Iranul are o comunitate uh, iudaică foarte puternică și ar trebui să o folosească pentru a, se, a veni în întâmpinarea altora în uh, regiune sunt formulări alese cu foarte mare grijă și vă rog dacă aveți îndoiel să citiți aceste uh, formulări și să vă um, alăturați uh, consensului pentru acest raport. Voi depune o serie întreagă de amendamente, dar uh, cred că nu vor fi controversate. Am încercat să mă asigur că niciun element din raport uh, care să fie uh, delicat, uh, să... Deci că toate elementele să vă fie supuse și să... Am încercat și să uh, o, iau părerile dumneavoastră. Voi continua să lucrez constructiv cu toți dintre dumneavoastră, inclusiv în weekendul ce urmează și vizita în Iran. Thank you. Iran might become our... Da, Iranul ar putea deveni un element foarte important pentru noi. Domnul Preda, vă rog. Euh, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc colegului nostru, domnului Howitt, pentru această prezentare și pentru interesul uh, pe care l-a manifestat față de această tematică. Bineînțeles, uh, strategia față de Iran după obținerea acordului este foarte importantă și înțeleg că există motive economice și comerciale pe care Richard tocmai le-a menționat. Există și uh, justificații de ordin geopolitic pentru a promova un angajament și mai clar față de această țară. Uh, însă cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă prudență. După ce am auzit pledoaria colegului nostru atât de înflăcărată. În urmă cu un an am discutat la plenară despre acordul nuclear și exprimam atunci speranța ca după acest acord să se facă reforme în domeniul drepturilor omului. Asta în urmă cu un an și dacă ne gândim ce s-a întâmplat de atunci până acum, ne dăm seama că, de fapt, situația s-a deteriorat. Numărul de execuții în 2015 este cel mai ridicat în ultimii 27 de ani. Situația femeilor s-a deteriorat și ea, condamnările la flagelare sunt din ce în ce mai numeroase, minoritățile religioase sunt persecutate, deci iată care este situația. Și mă bucur că Richard a reamintit și fostul său rol de coordonator pentru drepturile omului. Pentru că aceasta este perspectiva pe care vreau să o promovez aici. Și aici nu pot să fiu de acord cu ce se spune la alineatul 5, pentru că nu e vorba aici doar de o divergență de opinii față de Iran. Faptul că ne opunem pedepsei capitale, aceasta este o valoare fundamentală din uh, valorile pe care noi le susținem și acest lucru trebuie reamintit. Nu cred că este doar o simplă divergență de opinii. La aliniatul 7, pe de altă parte, se spune că uh, putem negocia acorduri de cooperare, acorduri cadru, următorul alineat liberalizarea vizelor pentru anumite categorii de persoane, însă cred că înainte de aceasta trebuie să cerem și garanții clare în domeniul drepturilor omului. Eu cred că Uh, n-ar trebui să mergem orbește înainte doar pentru că am reușit uh, acest acord nuclear. Și există și această cerere de îmbunătățire concretă în uh, ceea ce privește drepturile omului și aici cred că raportul ar trebui să fie reechilibrat pentru a ține cont de această problematică a drepturilor omului. Iată punctul pe care vreau să-l subliniez aici și voi depune mai multe amendamente de altfel am cerut uh, de mai multe ori prietenilor din grupul socialist să vorbească și despre Iran, nu doar despre Arabia Saudită, pentru că au o preferință pentru Arabia Saudită și sunt foarte radicali atunci când e vorba de Iran. Deci uh, această simpatie a socialiștilor față de șiiții iraniani este de dreptul problematică. Da, cred că Trebuie să fim un pic mai succinți pentru că doamna Mogherini va veni la ora 9 fix și mai avem încă vreo 10 persoane înscrise la cuvânt. Domnul Liț. I keep it below a minute. I just want to highlight... Da, mai puțin de un minut. Domnul Preda și Richard au vorbit ambii despre această situație în ceea ce privește pedeapsa capitală. Avem o mie de persoane care s-au aflat în această situație în Iran anul trecut, deci trebuie să ne centrăm pe această chestiune. Am primit multe cereri și din partea uh, iranienilor din Germania și rapoarte mass media, deci cred că trebuie să ne centrăm foarte mult pe această problemă. Domnul Tenoc, vă rog. Doamna Fotiga, mulțumesc. Aș avea două întrebări. În primul rând, problema execuțiilor și nu neapărat numărul lor, cât uh, dinamica care înconjoară acest fenomen sub acest regim așa numit moderat în Iran. Pentru că numărul execuțiilor este în creștere și asta reprezintă o adevărată problemă. În al doilea rând, problema securității la nivel regional. Vreau să vă întreb care este, din punctul dumneavoastră de vedere, rolul Iran atunci când e vorba de susținerea regimului lui Assad și care ar putea fi rolul său pentru a putea soluționa criza din Siria. Pe de altă parte, care ar fi rolul în lupta împotriva terorismului pe care l-ar putea juca Iranul și atitudinea sa față de organizații precum Hamasul și dacă Iranul s-ar putea alia cu noi pentru a lupta împotriva terorismului. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să-ți mulțumesc, Richard, pentru munca ta la acest raport. Îmi pare rău că e destul de târziu uh, când dăm un răspuns în uh, urma acestui acord nuclear, dar mai bine mai târziu decât niciodată. La INTA m-am centrat pe, două, pe trei aspecte, nu le voi relua aici, însă cred că este important ca rolul Parlamentului să fie acela de a deschide o agendă și mai extinsă față de Iran, dar să nu dăm dovadă de naivitate. Republica Islamică, așa cum uh, este ea acum, include și diferențele între moderați reformiști și cei care au o linie mai uh, conservatoare. Există o problemă cu lipsa agendei, lipsa democrației, alegerilor libere și în ceea ce privește lipsa sectorului privat, uh, corupție foarte ridicată și așa cum au spus colegii, sunt sponsorizarea terorismului și susținerea regimului Assad care își bombardează în continuare propriul popor. Am făcut trei vizite în Iran, chiar una și a acestei comisii și s-a dovedit foarte clar cât de adânci rădăcinate sunt aceste probleme și, pe de altă parte, cât de necesar, de important este să ne centrăm pe resursele umane, care sunt cele mai importante din această țară, persoane uh, puternic, cu educație crescută și, până la urmă, poporul este cel care plătește prețul cel mai înalt din cauza lipsei drepturilor. Am vorbit de execuții, dar e important să vorbim și de libertatea presei, libertatea online, libertatea de exprimare și a femeilor. Există și probleme de mediu foarte grave care ar putea crea o nouă oportunitate de a coopera și pe tema politicilor de energie. Deci cred că există probleme serioase și oportunități. Cred că trebuie să o facem fără să fim naivi, să vedem ce putem obține în mod realist. Doamna Sacorafa, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de anul trecut și înlăturarea sancțiunilor a făcut ca Iranul să iasă din izolarea în care se aflase. și ar putea juca un rol pozitiv în Orientul Mijlociu și la nivelul uh, economiei internaționale pentru a crește în continuare. Din acest punct de vedere, participarea Iranului pentru a soluționa, de exemplu, conflictul din Siria este un lucru pe care îl monitorizăm cu atenție. Pe de altă parte, există mai multe facțiuni în regiune care au profitat de situație pentru a crea și mai multe conflicte de natură religioasă și dificultăți în regiune. Este o perioadă foarte dificilă pentru poporul iranian și e bine că încercăm să avem un dialog constructiv, că se fac progrese în acest sens și că încercăm să uh, construim o relație de încredere cu Iranul. Este un dialog pe care ne dorim să-l continuăm la Parlament pentru a avea relații constructive cu Iranul. L-aș felicita pe domnul Howitt pentru munca făcută. Cred că este un raport foarte echilibrat și cred că ține cont de foarte multe provocări cu care ne confruntăm, dar aș vrea totuși să subliniez faptul că nu se face o referință destul de puternică la chestiunea drepturilor omului, femei, minorități, etc. Și pentru că uh, avem acum o bază pentru a avea o atitudine constructivă, cred că ar trebui să ne exprimăm pe această temă fără să ne introducem în afacerile interne. Însă trebuie să ne asigurăm că se garantează drepturile omului și se respectă aceste drepturi așa cum se arată în convențiile internaționale. Cred oricum că raportul este pozitiv și îl putem susține. Mulțumesc! Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru raportul său. Raportul uh, prevede câteva aspecte importante și solicitări cât se poate de urgente. Bineînțeles, voi depune și câteva amendamente în numele grupului meu. Este vorba uh, mai ales de cooperarea cu Iranul în ceea ce privește protecția mediului și tehnologia în acest domeniu. Uh, cred că putem obține foarte mult aici în beneficiul ambelor părți. Um, s-a vorbit mult despre problemele de mediu în Iran, mai ales în Marea Urmea. Mă interesează această, mă interesează bineînțeles și politica energetică um, pe care trebuie să o pună în aplicare Iranul. Uh, în ceea ce privește uh, justiția, Uh, trebuie să abordăm, să punem punctul pe ei, mai ales în ce privește drepturile omului. În Iran, sau mai ales în relația cu noi, a avut loc o schimbare, totuși. Prima dată uh, am avut uh, o reacție de respingere directă în momentul în care vorbeam despre drepturile omului. Acum putem să abordăm acest subiect și cred că această schimbare putem să o folosim în beneficiul nostru și cred că putem obține o serie întreagă de um, lucruri dacă abordăm uh, subiecte concrete. Um, cu plăcere voi coopera cu um, toți colegii și sunt convins că vom obține un raport bun. Chairman. Będę mówił po polsku dla dokładności. Proszę Państwa... Mulțumesc, voi vorbi în poloneză pentru a fi mai precis. Avem nevoie de un echilibru în lumea islamică. Minoritatea șiită Și dacă Iranul va ține cont de cererile noastre, s-ar putea ca lumea musulmană să se întoarcă împotriva lor și atunci uh, suniții vor avea de câștigat. Și asta va duce la o deteriorare a situației în Siria. Ar putea duce și la căderea lui Assad. Există și problema miilor de creștini care uh, vor trebui probabil să fugă înspre Europa. Trebuie să ne asigurăm că se respectă drepturile minorităților, inclusiv ale șiiților. Mulțumesc. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui uh, Richard uh, Howitt. Este o abordare bună pe care a repetat-o astăzi, o abordare gradată în ceea ce privește relația noastră cu Iranul și nu una uh, Uh, care să penduleze între uh, alb și negru pentru ca Iranul să devină un partener normal. Iranul nu a fost un stat uh, paria, este un stat important în regiune, dar nu este niciun partener cu totul obișnuit. Deci e nevoie de această normalizare care să se facă cu multă atenție. Și o primă condiție ar fi implementarea 100% a acordului nuclear lucru despre care vom vorbi imediat acum cu doamna Mogherini pentru a vedea care este situația, însă aceasta ar fi prima condiție necesară. Și acum două comentarii mai uh, concrete pentru a fi atenți în legătură cu posibilitatea de militarizare în regiune. N-ar trebui ca uh, schimbarea poziției în ceea ce privește uh, poziția nucleară acum uh, la nivelul Iranului n-ar trebui să ducă la o atitudine mult mai uh, drastică față de programul balistic pe care l-au iranii și care reprezintă un element de îngrijorare în regiune. În al doilea rând, Siria E adevărat că eu sunt pentru ca Iranul să participe la negocieri, pentru că e de-a dreptul absurd să discutăm fără ei, însă, pe de altă parte, implicarea Iranului până acum la nivelul acestui grup internațional nu a dat cu adevărat rezultate, mai ales în ceea ce privește domeniul umanitar. Uh, Iranul nu a jucat cu adevărat un rol constructiv la nivelul acestui grup, deci trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc lui Richard pentru contribuția la acest raport. Cred că este un raport foarte important pentru că Iranul este o țară importantă și trebuie să ne asigurăm că relația noastră cu Iranul este una sănătoasă. Richard spunea că trebuie să ne asigurăm că întreaga regiune simte această evoluție pozitivă. Pe mine mă îngrijorează și situația din Siria, care are un impact deosebit de mare la nivel global și Iranul poate juca un rol pozitiv pe care trebuie să îl asigurăm, astfel când Iranul să poată juca acest rol constructiv. Există și un alt domeniu Uh, important în Orientul Mijlociu și anume violența de tip sectar. Și aici Iranul cred că poate juca un rol important, însă există dificultăți dacă aceste violențe uh, sunt în creștere. Am văzut, de fapt, în ultimele săptămâni că uh, multe vieți omenești s-au pierdut. La capitolul drepturile omului sunt uh, absolut de acord cu ce a spus Richard și cu ce a făcut el până acum și de altfel salut abordarea pe care o are, însă trebuie să ne asigurăm că această abordare este coerentă pentru a nu ajunge în situația în care alții să ne acuze de standarde duble. Deci avem nevoie de o abordare globală pe această temă. Salut uh, și posibilitatea de a coopera în foarte multe domenii, pentru că doar printr-o astfel de cooperare poți crea o relație solidă și vom uh, prezenta amendamente și așteptăm să vedem rezultatul pozitiv al raportului. Domnul Mezerici, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru un text foarte bun. Și vreau să-i mulțumesc și domnului Preda pentru că susține problema drepturilor omului în regiune. Cu toții suntem de acord că drepturile omului sunt universale, așa că sper uh, să fac același lucru și în alte regiuni, de exemplu în Asia Centrală, înainte de a ajunge la acorduri cadru. Uh, un alt element important, înainte de a prezenta amendamente, cred că a sosit momentul să deschidem o delegație în Iran, pentru că este ciudat uh, să sugerăm să avem un acord de parteneriat și în același timp să nu avem și o delegație acolo. Cred că ar trebui să ne gândim înainte de aceasta. Mulțumesc. Thank you. Mr. Chairman, Mulțumesc, domnule președinte, domnul Sarizvoski. Dacă avem un timp limitat, cred că raportorul nu ar trebui să aibă un timp exagerat, pentru că asta ne limitează nouă după aceea intervențiile. Raportul nu este echilibrat, pentru că el nu respectă valorile noastre fundamentale din punct de vedere politic. Uniunea Europeană ar trebui să acorde atenție problemelor legate de drepturile omului și democrație. Raportul se centrează pe relațiile între UE și Iran și ne fac responsabili pentru menținerea uh, spiritului negocierilor cu Iranul. E adevărat că în diplo- diplomație este importantă reciprocitatea, dar trebuie să ne amintim că Iran este în continuare un regim teocratic care nu acceptă niciun fel de critică și care susține grupuri precum um, Hezbollahul sau regimul lui Assad. De asemenea, se vorbește despre dezvoltarea relației parlamentare cu Iranul, ignorând nenumăratele uh, încălcări ale drepturilor omului și problema alegerilor. De exemplu, la ultimele alegeri, uh, Gărzile islamice au interzis aproape 60% din uh, cei care vreau să se prezinte. În al treilea rând, raportul recunoaște că există diferențe între UE și Iran în ceea ce privește pedeapsa capitală. Este uh, practic o declarație eufemistică aici, pentru că în ultimii ani au existat mai multe execuții decât în ultimii cinci ani și Iranul este practic uh, aproape singura țară care execută în continuare minori. În al patrulea rând, raportul arată că UE nu dorește să se amestece în treburile interne, dar caută cooperare pentru a respecta standardele internaționale. E adevărat că drepturile omului fac parte din aceste standarde și totuși în martie 2015 raportorul special al Națiunilor Unite pentru Iran spunea că situația s-a înrăutățit în ceea ce privește drepturile omului în Iran. În al cincilea rând, raportul susține uh, dorința Iranului de a se alătura OMC-ului și totuși în raport nu se spune nimic în legătură cu controlul pe care militarii îl au asupra industriei din Iran. Raportul cere de asemenea ca UE să dea dovadă de bună credință față de un regim care a, și-a adus contribuția la problemele poporului sirian, a sponsorizat tensiunile din Orientul Mijlociu și, de asemenea, își oprimă propriul popor sau l-a oprimat în ultimii 25 de ani. Nu știu dacă asta poate să fie un motiv de a susține Iranul. Mulțumesc! Mul Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să știu, aș vrea să spun că numărul execuțiilor este mai mic decât în China, însă dacă facem acest număr pe cap de locuitor, atunci Iranul este lider la nivel mondial. Anul trecut Metoda favorită a fost aceea execuțiilor publice, pentru ca toată lumea să poată vedea persoana condamnată. Aș vrea de aceea să spun raportorului că textul nu mi se pare echilibrat și voi prezenta amendamente în acest sens pentru a asigura un mai bun echilibru. Chiar dacă înțeleg că Iranul poate deveni un element de stabilitate în regiune. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 14 iulie, înainte de orele 13, deci cred că putem uh, prezenta amendamente la timp. Mulțumesc! Ja, yeah, uh, vielen Dank uh, an Richard Howard für den... Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc lui Richard Howard pentru proiectul său de raport. Cred că este foarte bine să arătăm întregul potențial al cooperării. Și pentru asta ai prezentat toate aceste aspecte în mod uh, foarte corect. Uh, salut apelul pentru deschiderea unei delegații a, Uniunii, uh, a unei reprezentanțe a Uniunii Europene, dar nu vreau să repet ceea ce au spus și alți colegi în ceea ce privește echilibrul. Îmi amintesc de un raport pe care l-am scris pe același subiect în urmă cu 15 ani pentru că am avut o situație similară. Am avut uh, un președinte reformator, Katami, am avut uh, și un uh, guvern uh, dornic de, uh, uh de reformă, dar știm și cum s-au terminat toate astea. În 2004, majoritatea candidaților reformiști nu au mai putut uh, uh, candida și uh, știu că am fost noi atunci uh, și uh, toți acești candidați erau în greva foamei. Deci se pot face, regresul este foarte ușor și există această discrepa, discrepanță între structurile formale și cele informale. Dacă ne uităm după Constituție, vedem că există un președinte și un un uh, guvern. Dar, bineînțeles, în spatele lor mai sunt alții care trag sforile. Și <clears throat> um, apoi fundațiile religioase, aproximativ 120 de fundații religioase care stăpânesc practic structura economică. Sunt cei care uh, iau deciziile și practic nu cred că e foarte compatibil cu OMC ce fac ei. Uh, Uh, cred că și asta trebuie să uh, discutăm. Thank you. I, I very much... Domnul Kelam, sunt de acord cu abordarea colegilor Preda, Șarcă și alții. Apreciez uh, abordarea lui Richard, bunăvoința, experiența și speranțele lui de a ameliora relația cu Iranul, dar mai cred că în acest moment Trebuie să ne păstrăm sângele rece și să nu precipităm lucrurile uh, vis-a-vis -vis de evenimente. Prin definiție, Iranul nu e un partener uh, obișnuit. Chiar dacă e un partener cheie, regimul acolo nu s-a schimbat. Asta e un fapt. Și acest lucru a fost reamintit. În ultima lună, Departamentul de Stat American, în raportul său despre terorism, a pus Iranul printre principalii sponsori ai terorismului. Și cred că principala noastră abordare ar trebui să fie că drepturile omului și îndeplinirea prevederilor din acord uh, trebuie să fie precondițiile pentru orice cooperare cu Iran. Trebuie să putem construi încrederea între noi, iar până acum mișcările din partea Iranului nu sunt credibile. Și vorbind despre pedapsa cu moartea, alineatul 5 a fost deja citat. Numai departe decât astăzi condamnăm Bahreinul pentru introducerea pedepsei cu moartea. Și dacă vrem un exemplu de dublu standard pentru UE, ea se regăsește tocmai în alineatul 5, unde recunoaștem uh, că există diferențe între UE și Iran privind aplicarea pedepsei cu moartea. Ca și cum am scuza uh, faptul că se aplică pedepsa cu moartea. Nu e posibil așa ceva. În fine, Relațiile economice se pot normaliza doar după ce Iranul respectă recomandările uh, acelui Financial Task Force și uh, numele său va fi șters pe lista neagră. Aștept cu interes să uh, aștept cu interes cooperarea cu raportorul și în viitor. Președintele fără microfon. Da, Dacă îmi permiteți să fac o observație în calitate de reprezentant al PPE, unde sunt raportor din umbră. În primul rând, trebuie să facem de partea noastră europeană tot ce putem pentru uh, a asigura credibilitatea faptului că noi vom respecta acest acord și că se va face totul ce este scris în acest um, acord nimic nu trebuie să ne um, schimbe această direcție. Asta înseamnă că este nevoie de măsuri de construirea încrederii, de câștigarea încrederii și că trebuie să luăm măsurile necesare. De asemenea, cineva a spus că uh, pentru soluționarea uh, Uh, crizei din uh, Siria și din Irak și acestui uh, război prin procură, este nevoie de Iran. Tot ce, orice conflict în, Orient, în Orientul Mijlociu și orice mișcare um, de refugiați poate fi soluționată numai dacă Iranul joacă un rol constructiv. Și același lucru este valabil și pentru Arabia Saudită și ceilalți care sunt de partea cealaltă. Dacă nu funcționează aici, nu va mai funcționa nimic și uh, consecințele vor fi grave și pentru noi. Apoi, când uh, mă uit la discuția iraniană sau la atitudini, acolo nu este văzut Um, ca, ca fiind un punct foarte al nostru când um, mergem în ritm alert. Trebuie să fim constructivi, dar să menținem demnitatea în, sau să respectăm demnitatea lor în, um, în discuțiile pe care le avem. Văd că ministrul uh, economiei Germaniei la uh, la trei zile după semnarea acordului, a alergat acolo și a lansat un, uh, aproape a lansat un concurs um, care ajunge primul. Nu cred că asta ne face bine. Apoi, mai putem constata că este o țară împărțită în doi. O parte, um, un sistem politic împărțit uh, în două părți Uh, o parte religioasă iar președintele deci uh, partea religioasă este foarte strictă, uh, fermă, dar pe de altă parte președintele Ruani a arătat o mai mare deschidere. Sunt mulți tineri cu o formare foarte bună acolo. Uh, și cred că aici trebuie să um, acționăm pentru a contribui la stabilitate. S-a creat o șansă uh, și sper să vedem asta ca pe o șansă, faptul că nu se construiesc uh, bombe atomice în această țară. De asemenea, Uh, acordul este prevăzut în așa, în așa fel încât dacă regulile în domeniul nuclear nu sunt respectate, se pot impune oricând înapoi sancțiunile. Dacă nu ar fi existat această posibilitate, cred că lucrurile ar fi fost foarte ușor de, um, de schimbat sau regresul ar fi fost uh, mult mai ușor. Uh, dar cred că cea mai bună soluție este una pas cu pas, așa cum a fost ea și propusă și cum se și face um, în abordarea noastră în această regiune. De asemenea, Parlamentul uh, nu trebuie să devină o, teocra- o teocrație. Populația dorește reforme. Am avut momente după alegeri în care uh, am avut uh, speranțe, pentru, dar uh, în același timp uh, candidații trebuie să fie până la urmă um, nu poate candida toată lumea pentru Parlament. Multe progrese nu sunt posibile. Asta este altă parte, um, un aspect negativ. Richard sunt uh, mulțumit de propunerea de a avea un, um, o relație și cu Parlamentul, dar nu cred că ar trebui să mergem ca Parlament acolo. Noi am fost acolo, am făcut un acord că ar trebui să vină iranienii aici, le-am trimis uh, o invitație înainte de alegeri și cred că trebuie să ne reînnoim invitația către noul Parlament să vină la Strasburg sau la Bruxelles. Să mergem noi de două ori la rând și ei să nu vină niciodată va fi înțeles greșit. Și cred că trebuie să menținem această ordine, această alternanță. Mulțumesc, domnule raportor, aveți cuvântul. Ba nu, întâi domnul Iurec. Dziękuję bardzo. Nasza dyskusja... Vă mulțumesc. Dezbaterea noastră s-a concentrat pe pedapsa capitală și aș reveni la acest subiect. Dar mi se pare că ce trebuie subliniat încă și mai mult în acest raport e securitatea statului Israel. Cred că este inadmisibil ca Iranul să facă acțiuni de propagandă antisemită. Cred că avem dreptul să ne așteptăm ca Iranul să vegheze mai mult la securitatea regională, întrucât Iranul e cel care trebuie să demonstreze că are bune intenții. Și cred că raportul trebuie să constate în mod clar, fără cea mai mică ambiguitate, acest lucru. Trebuie să vorbim deschis despre acest lucru și nu există niciun motiv pentru a trece sub tăcere aceste aspecte ce țin de securitatea statului Israel. Căci, deci, chiar dacă în multe domenii, bună oară, expansiunea Daesh, Iranul poate constitui o frână a acestei expansiuni. Pe de altă parte, Iranul poate să reprezinte și o amenințare pentru regiune și pentru statul Israel în special. Iată de ce cred că trebuie să asumăm o poziție fără ambiguități. Și revin la pedeapsa capitală, cum spuneam. Sigur, uh, drepturile fundamentale, drepturile omului trebuie respectate, dar să nu uităm că pe această planetă există state democratice, precum Statele Unite ale Americii, care continuă să execute oameni, deci aplică pedepsa capitală și acolo noi nu protestăm. Prin urmare, cred că trebuie să schimbăm puțin proporțiile formulelor noastre Iranul susține Hezbollahul care amenință securitatea statului Israel. E un lucru pentru mine important și cred că politica noastră nu a fost întotdeauna foarte rezonabilă. Am contribuit și la prelungirea acestui război în regiune și angajamente ale statelor verse precum Rusia. Raportul domnul Howitt. Foarte pe scurt, uh, am vorbit eu sunt despre uh, statul Israel în deschidere, deci n-am să revin. Doamna vicepreședinte este aici. Mă adresez domnului Preda. Uh, sunt uh, conștient de critica ce vine din partea grupului dumneavoastră. Mm, se vorbește despre securitatea legitimă a țărilor din GSSS și Uh, interesele de securitate ale Iranului, e vorba de securitatea întregii regiuni și abia așa vom putea uh, combate conflictul din regiune, ținând seama de interesele securitare ale tuturor părților și uh, încercăm să, să stopăm escaladarea relațiilor între, între uh, uh, părțile din regiune, dar eu cred că textul a fost redactat tocmai în acest uh, spirit. Deci, în niciun caz nu este un text anti-Arabia uh, Saudită, nu este un raport nici anti-Iran, este un raport pro-pace, pro-progres. Nu am să răspund doamnei Fotiga în detaliu despre rolul pe care îl joacă Iran în toate conflictele din regiune, dar nu e simplu uh, ca pentru cineva care stă la Teheran să emită ordine. Nu știu câtă influență reală au în Liban. Uh, s-ar putea face o schimbare politică care ar fi benefică. Rolul împotriva Daesh, de asemenea, poate fi important, dar influențele din regiune sunt extrem de complexe și am putea discuta despre toate acestea în afara ședinței. Uh, știu că doamna Șalcă are un interes foarte sincer și mm, aș spune că au existat alegeri acolo și știu ce a spus toată lumea despre calitatea acestor alegeri. Intervenție fără microfon. Îmi place să mă uit la oameni când le vorbesc, de aceea m-am îndepărtat de microfon. Am înțeles ce s-a spus despre calitatea alegerilor dar tocmai rezultatul lor a adus niște progrese, progrese pe care le așteptam. Dar în niciun caz acum în acest raport nu uh, rescriem acordul cu Iranul, ci e vorba de un raport despre rea, rea, reacțiile și relațiile noastre de acum cu Iranul. Deci e o perspectivă pe termen lung pe care o avem în acest raport și celor care spun că există o, un conflict între reformiști și radicali, aș spune că salut multe dintre sugestii uh, cât despre domnul Sarius uh, Volski spune că e un miraj ce punem noi aici, eu cred că da, e mai degrabă o oportunitate și trebuie să fim realiști, cum spunea și domnul Carli. E însă o oportunitate și am să închei spunând, cum spunea și domnul Kellam, că trebuie să existe niște precondiții în ce privește tratamentul, uh, acordul nuclear și drepturile omului. Respect pozițiile grupurilor politice și dezbaterea, dar vom analiza amendamentele, însă voi menține tonul principal și echilibrul găsit. July, pe 14 iulie, spune președintele, este termenul de depunere a amendamentelor. Și acum ajungem la punctul 7 de pe ordinea noastră de zi. Astăzi avem posibilitatea de a avea un, scum, un schimb de opinii pentru a aceeași pentru cea de-a 20 aniversare a tratatului um, privind interzicerea totală a experiențelor nucleare. Um, este o dată care ne permite să ne amintim cât de important este acest lucru. 140, 164 uh, de state au ratificat acest tratat. Ultimul cred că a fost Angola și în 85 de state au loc um, inspecții. Uh, de asemenea, însă, Uh, trebuie să nu uităm că Corea de Nord face în continuare teste și acest tratat, fiind semnat de mult, are totuși slăbiciunea că nu este respectat de toată lumea. Și vedeți că uh, asta este valabil pentru teste, pentru neproliferare, neproliferare, mă scuzați, avem uh, deci unele probleme. Federica, îți mulțumim um, pentru uh, tot ce faci, uh, pentru a, a evita extinderea și proliferarea nucleară. Oricum, cred că este o oportunitate bună de a ne reaminti că putem fi mai activi politici pe acest subiect decât am fost până acum. Mă bucură de asemenea faptul că o avem alături de noi nu numai pe doamna uh, Federica Mogherini, ci și pe uh, domnul Lasina Serbo, secretar general al organizației um, privind interdicția uh, tratatului de interzicere a experiențelor nucleare. Doamna înalt reprezentant la 10 va trebui să meargă în plen, deci noi ne vom opri la 10 fără 5. Am să-i dau cuvântul întâi doamnei Mogherini, apoi domnului Zerbo și apoi vom face un schimb scurt de opinii. Federica, ai cuvântul. Thank you very much. Uh, let me say that I'm uh, very glad to be here. Mulțumesc, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră, în special alături de dr. Zerbo, am fost împreună la Viana cu câteva săptămâni urmă, sărbătorind această 20-a aniversară a eh, CTBT, Tratatul de Interzice Totală a Experiențelor Nucleare. Însă trebuie să vedem ce rămâne de făcut în următorii 20 de ani și mai mult în încercarea eh, de a fructifica acest tratat și ca organizația să funcționeze uh, la maxim. Mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri. Eu cred că e foarte importantă și e important faptul că este organizată tocmai la Comisia AFET. Rolul Parlamentului e foarte important, am să revin la acest lucru și e un pas foarte important uh, prezența noastră aici. Și îi mulțumesc foarte mult prietenului meu, la Sina Zerbo. Dumnealui a lucrat ani de zile în organizație cu energie și dedicare, în mod remarcabil și trebuie să spun că împreună am cooperat foarte bine. Înainte să-mi asum postul, deja am lucrat împreună și sub leadership-ul domnului Zerbo, organizația a progresat și sunt sigură că o va face și în continuare. CTBT este un tratat eficace. La 20 de ani după deschiderea acestui tratat de interzicere totală a experiențelor nucleare, în 1996, ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, nu uh, s-au oprit toate experiențele nucleare, dar în mod limpede uh, au scăzut ca număr și uh, când se întâmplă, uh, se face împotriva CTBT. Am reușit deci să obținem un consens larg uh, uh, un teren comun la nivel internațional pentru acțiunile noastre. Organizația CTBT este una eficace, deși are un statut provizoriu, are o prezență de monitorizare la nivel global mm, și nu se referă uh, doar la ce poate sau nu poate face o singură țară, ci colectăm date de la toate, uh, pentru toate țările din lume. Vorbim de țări foarte diverse. Rețeaua a atins un randament de 85% în acest moment. Din nou trebuie să-i dau uh, tot creditul doctorului Zerbo și echipei uh, lui pentru tot ce au făcut. Aș sublinia importanța cooperării tehnice la nivel internațional, experți din țări atât de diferite precum Iran și Israel, sau Rusia și Statele Unite lucrează împreună la acest efort uh, comun și fiecare stat membru beneficiază de, această, de acest efort comun, participând la uh, verificarea tehnologiilor. Aș spune că Uniunea Europeană și toate statele noastre membre au uh, jucat un rol important în acest efort. Uniunea Europeană este și va continua să fie dacă aș putea spune, suporterul cheie al acestei activități și al acestei organizații. Toate cele 28 de state membre au ratificat tratatul în mod uh, regulat. Încercăm să aducem în acest tratat și țări care încă nu au ratificat sau semnat tratatul. Facem acest efort împreună, în manieră coordonată, toți cei 28 în acest efort de universalizare și oferim de asemenea o finanțare substanțială. E vorba de o, peste 18,5 milioane de euro. Și firește oferim uh, suport tehnic. Am menționat efortul de uh, cooptare și al altor state care încă nu sunt semnatare. Acest uh, lucru este foarte important pentru universalizarea tratatului și pentru ca el să poată intra în vigoare. Uh, facem eforturi, în special mm, în direcția acestor țări și cu alți parteneri firește cu susținerea organizației CTBT. În ce privește uh, preocupările de securitate ale statelor în anumite regiuni și cred că cu un minut în urmă dezbătați uh, securitatea într-o astfel de regiune ține seama de aspectele atât militare cât și civile, beneficiile pe care le aduce tratatul în ambele direcții. Sunt lucruri verificabile, un lucru relevant, în special pentru prietenii noștri americani. Aș sublinia, în ce privește uh, țările din anexa 2, rolul parlamentelor naționale. Am fost și eu membru într-un parlament național și cu acea ocazie m-am întâlnit pentru prima dată cu domnul Zerbo, și cooptarea deputaților din Parlamentele Naționale este foarte importantă pentru că până la urmă Parlamentele Naționale ratifică un astfel de tratat, măcar în statele democratice și de aceea relațiile dumneavoastră cu uh, parlamentari din uh, aceste uh, state terțe sunt foarte importante pentru a obține consensul de care avem cu toții nevoie pentru a progresa. Sigur, Parlamentul European trebuie să definească maniera de a merge pe această cale. Ar putea uh, fi vorba de o rezoluție sau pur și simplu um, eforturi de networking în diversele foruri interparlamentare, dar de ce nu chiar și încurajând sau coordonând acțiuni de uh, cooptare ale altor state, cum spuneam, în special cele din anexa 2 și sunt sigură că organizația tratatului va oferi tot sprijinul acestor eforturi pe care Parlamentul European ar putea să le facă. Avem credibilitatea, avem mijloacele și competența necesare pentru a ne adresa uh, părților interesate din întreaga lume. Apoi uh, vorbim și de relațiile cu societatea civilă, ONG-urile. Gândiți-vă la organizații precum uh, Organizația Interparlamentară pentru Non-Proliferare și alte tipuri de rețele și organizații pe care probabil le cunoașteți prea bine. În fine, dimensiunea regională. Aici intrăm într-un aspect poate încă și mai interesant din punct de vedere geopolitic. Personal, sunt convinsă că o ratificare simultană de câteva, din partea câtorva țări ar putea uh, pune o bază interesantă pentru dezvoltare în anumite regiuni cheie și cred că posibilitatea de a lucra la o ratificare simultană a Indiei și a Pakistanului ar putea deja transmite un semnal foarte puternic care ar depăși interzicerea totală a experiențelor nucleare. O regiune similară ar putea fi Egipt și Israel, pentru că s-ar crea deja încredere la nivel regional și ar constitui un temei pentru o zonă fără experiențe nucleare și poate că ar fi primul pas către o zonă fără, uh, fără arme de distrugere în masă. Sigur, Uh, lucrăm ciclic. Poți aștepta pentru ca să iei măsuri să se calmeze situația într-o anumită regiune sau din potrivă, poți încuraja prin acțiunile tale evoluții pozitive într-o anumită regiune. Uh, eu sunt convinsă că există posibilitatea unei abordări de tip win-win în care să câștige toată lumea, chiar și în regiunile cele mai dificile. Am să mă opresc aici și am să-i dau cuvântul prietenul meu la Sina Zerbo, care vă va putea oferi mai multe detalii decât mine. Și asta cu deosebită competență. Vă mulțumesc tuturor, îi mulțumesc lui în special pentru această posibilitate de a sărbători împreună și în mod substanțial acești 20 de ani de eh, trata de interzicere totală a experiențelor nucleare. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! La începutul lunii septembrie avem această reuniune interparlamentară cu parlamentele naționale. Poate că și acolo putem uh, aborda acest subiect și să-l discutăm cu membrii parlamentelor naționale. Domnule doctor Zerbo, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Mogherini, vă mulțumesc foarte mult. Stimați deputați, vă mulțumesc pentru că ne-ați primit și că m-ați primit pentru a vă vorbi despre CTBT și situația actuală. Doamna Mogherini a spus că ne-am întâlnit prima dată când dumnea ei era parlamentar când a făcut parte din grupul pe care l-am inițiat acum trei ani. Iată-ne aici. Cred că doamna Mogherini a dat dovadă de foarte mult leadership în a aduce acest subiect la nivelul cel mai ridicat, astfel încât el să-și mențină relevanța. Și când spun asta, să fim sinceri, nu vorbesc foarte mult despre tratatul de interzicere a experiențelor nucleare, însă Europa o face și ar trebui să o face. Uh, Europa oferă 40% din bugetul acestei organizații. Uh, dorim să dezvoltăm acest sistem internațional de monitorizare și apoi să continuăm pentru a finaliza uh, regimul de monitorizare și vom face asta cu ajutorul bugetului din partea Uniunii Europene. Este responsabilitatea noastră să vă ținem la curent referitor la ce am obținut și ce am făcut cu sprijinul dumneavoastră financiar și politic și de a vă explica cum împreună cu leadership-ul dumneavoastră putem continua pentru a face lucruri bune pentru uh, pacea și stabilitatea internațională. M-a bucurat să vin mai devreme și să ascult discuția uh, dumneavoastră despre Iran și mă voi referi la asta. A fost uh, interesant să vă ascult în modul în care abordați uh, problema Iranului și cum doriți să faceți progrese. Aș vrea să adaug un lucru. Doamna Mogherini a um, dorit să se aducă acest um, tratat CTBT uh, în acordul cu Iranul. Um, a fost o oportunitate uh, pierdută. Veți spune că sunt subiectiv și că vorbesc tot timpul de CTBT. Dar când vorbim despre implementarea acestui acord, există o cale de a-i face pe iranieni să ia în uh, considerare ratificarea CTBT. Cu uh, acordul nuclear cu Iranul, a devenit destul de logic uh, să o facă. De ce nu ar face-o? Iranul a fost de bună credință, a dat dovadă de bună voință. M-am uh, întâlnit cu uh, domnul prim-ministru, un domn foarte carismatic, a vorbit despre abordarea uh, pas cu pas pe acest subiect. Cred că pe măsură ce implementăm uh, acordul cu Iranul, există posibilitatea uh, de a introduce încet, încet conceptul uh, ca CTB, uh, CTBT să facă parte din această implementare. Pe măsură ce Iranul uh, revine în forurile internaționale. Deci Iranul a fost o oportunitate ratată. Siria, la fel nu este necesară ratificarea din partea Siriei pentru intrarea în, uh, în vigoare a acestui acord, însă în ceea ce privește încrederea uh, în regiune, uh, dacă atunci când s-a semnat acordul, convenția privind armele chimice, ar fi trebuit semnată și, semnat și CTBT Iată, sunt oportunități uh, pierdute. În acest context uh, facem apel la dumneavoastră să dați dovadă de leadership pentru a, a aborda cele opt state care au mai rămas și mai ales Statele Unite. Președintele Obama a spus că este și a fost intenția sa din 2009 să treacă CTBT uh, la ratificarea din Senat, dar nu are cifrele necesare este prețul uh, plătit pentru democrație, dacă președintele își dorește ceva uh, și Parlamentul nu îl susține. Însă este mult de făcut și din partea dumneavoastră, ca parlamentari, după cum a spus uh, doamna Mogherini și domnul președinte. Putem aduce lucrurile, acest subiect în dezbatere decizia de ratificare a tratatului ține de dumneavoastră și de colegii dumneavoastră în cele opt țări rămase. Există oportunități de a vorbi cu ei, deci facem apel la dumneavoastră să ne ajutați. Uh, nu puteți uh, să uh, ne furnizați 40% din buget și apoi Uh, să nu mai, fa- să nu mai faceți nimic, nu merită. Au trecut 20 de ani, sper că nu va trebui să mai așteptăm încă 20. În urmă cu două, uh, două zile am uh, avut plăcerea să mă întâlnesc cu domnul Netanyahu pentru a vorbi cu dumnealui despre CTBT. Am discutat 40 de minute, cred că a fost suficient cât să discutăm unele dintre mizele la nivel regional și ce ne dorim la nivel internațional. Domnul prim-ministru Netanyahu va face o vizită în Africa, Africa de Est, dar și uh, Africa de Vest. Și discutam cum putem, prin acest uh, efort, uh, să câștigăm simpatie pentru acest proiect. Am menționat Uh, un pic de flexibilitate pentru uh, CTBT. Ei nu au nimic de pierdut, dar mult de câștigat. Câștigă ce poate avea un impact regional și internațional. Și apoi, uh, bineînțeles, rămâne și chestiunea Palestinei cu soluția cu două state. Deci putem aborda chestiunile la nivel regional, dar putem uh, Um, aborda și chestiunile la nivel internațional uh, pentru că apoi efectul va fi la nivel regional. Aș vrea să vă spun că am făcut mult cu banii dumneavoastră. Cu banii dumneavoastră am ajuns la 90, am parcurs 90% din drum și am oferit comunității internaționale un sistem internațional de monitorizare și un regim de verificare uh, Um, un proiect despre care uh, uh, secretarul de stat Kerry a spus că este una dintre cele mai mari realizări ale lumii moderne. Uh, însă, iată, acest tratat nu este în vigoare. Um, mă refer la Corea de Nord. Corea de Nord este o problemă. Îmi voi permite să spun că sunt destul de frustrat când uh, abordăm uh, Corea de Nord, uh, nici măcar nu facem o legătură cu CTBT. Pe când impunerea unui monatoriu pentru testările nucleare ar fi unul dintre primii pași pentru rezolvarea problemelor în peninsula coreeană. Ne uităm la uh, ONU și la Consiliul de Securitate uh, dar nici măcar nu se vorbește despre interzicerea uh, testelor nucleare în peninsula coreană. Și este ceva uh, unde putem coopera, uh, mai ales Uniunea Europeană poate depune presiune în acest sens, pentru că de la dumneavoastră vin banii și cred că trebuie să vă asigurați că oamenii iau în considerare uh, acest uh, subiect pe măsură ce ne îndreptăm înspre intrarea în vigoare a acestui um, acord, acestei uh, convenții. Um, aș putea să vă mai uh, vorbesc foarte mult, dar cred că mă voi opri și aș vrea să vă spun că, din punct de vedere tehnic, suntem pregătiți, avem nevoie de leadership-ul dumneavoastră pentru a face ca acest tratat să intre în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc. Thank you. <clears throat> Thank you very much. I will speak uh, as a member. Mulțumesc. Voi interveni în calitate de membru al țării care este gazda CTBTO la Viena și ca membru al țării care este uh, dispus să sărbătorească orice fel de aniversare. Testele nucleare poluează, otrăvesc mediul, și, dar și climatul uh, politic. Duc la izolare și teamă. Guvernele uh, cheltuie foarte mulți uh, bani pentru a construi și a testa aceste um, uh, arme nucleare și aceste elemente nucleare. Uh, este uh, înfricoșător, este îngrijorător că acest tratat nu a intrat în vigoare în atâtea țări. Ține de noi, chiar dacă nu numai de noi, să atragem atenția asupra acestui subiect. Este important, într-adevăr, dar expertiza științifică a fost extinsă pe, și pentru a proteja oamenii de defect de uh, dezastre nucleare. Când s-a distrus uh, centrala de la Fukushima, sistemul de monitorizare al acestui tratat a ajutat guvernul să lanseze avertizări, dar este important să știm că multe dintre uh, sondele electronice uh, testea, um, măsoară activitatea uh, seismică Orice stat care se opune semnării acestui tratat pur și simplu nu își respectă obligațiile ca membru al comunității internaționale. Mi-aș permite să sugerez că ar putea fi util să ținem o dezbatere pe acest subiect în plen odată cu această 20 -a aniversare pentru a ne arăta sprijinul uh, pentru munca CTBTO. Äh, Îmi cer uh, scuze. Interpretarea vine cu oarecare întârziere de fiecare dată. O întrebare pe scurt. Relațiile comerciale pe care le avem, care au toate o clauză de neproliferare, cum putem să le folosim ca metodă de presiune? Mă gândesc la India, Pakistan, Egipt și Israel după cum s-a spus uh, deja, la aceste țări nu putem să începem imediat cu tratatul. Vă amintiți de discuțiile din ultima, de la ultima conferință privind tratatul de neproliferare. Deci asta este întrebarea mea. Nu putem folosi clauzele din relațiile comerciale pentru a face progrese? Domnul Khan. Uh, thank you, Chair. Uh, can I welcome... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez bun venit oaspeților noștri de astăzi. Înainte să fiu ales membru al uh, Parlamentului European, uh, am fost președintele unei uh, organizații pentru pace am vizitat uh, și Japonia și am văzut ororile de acolo. Mă tem um, când văd în lume ce capacitate avem. Și mi se pare înfricoșător că multe țări încă nu au semnat. Întrebarea mea este ce putem face noi ca Parlament European pentru a vă ajuta cu această muncă? Um, eu am origini și pe subcontinentul indian și știu că experții spun că uh, punctul uh, fierbinte nuclear uh, este în India și în Pakistan. Deci ce putem face acolo? Dar mă îngrijorează și Orientul Mijlociu. Există un efort pentru a ne asigura că Orientul Mijlociu este fără uh, um, arme nucleare am ajuns la un acord cu Iranul, dar există și pro, uh, problema cu Israelul. Uh, se crede că au peste 100 de arme nucleare. Doamna Mogherini, da, foarte pe scurt, dacă putem folosi instrumentele, inclusiv uh, acordurile comerciale pentru presiune. Dacă vă uitați la ultimele state din anexa 2, acest lucru ar lansa dezbateri politice puternice. SUA, China, Iran, Corea de Nord, uh, Pakistan, Israel. La fiecare avem unele instrumente de presiune dar este o chestiune de alegere politică în ce măsură le folosim în acest scop. Uh, eu aș fi dispusă să intru în această dezbatere știind că avem relații, că ar exista implicații economice, comerciale, dar și politice însă, dincolo de asta, aș fi uh, dispusă să lansez această dezbatere în Parlament, inclusiv în plen, chiar dacă ieri seară în plen am avut uh, mai puțin deputați decât uh, avem aici. Deci nu aș subestima Comisia AFET. Îmi place foarte mult să lucrez în comisii. Cred că e mult mai ușor să-i atragi pe cei care sunt într-adevăr interesați. Conversația e mult mai bună. Bun, îmi place și plenul, bineînțeles. Aș vrea să subliniez un element pe care l-ați menționat. De ce este atât de importantă această activitate și de ce sprijină uh, Uniunea Europeană, CTBTO, inclusiv din punct de vedere bugetar atât de mult? Este important important în sine, dar este important și ca partea unei agende politice mai uh, extinse. Pe de o parte, agenda de ne neproliferare, dar și securitate și siguranță nucleară și asta este o agendă cheie pentru politica de securitate europeană și politica europeană în general. Uh, dar face parte și dintr-o agendă mai largă de a crea sisteme uh, regionale bazate pe cooperare la nivel uh, mondial, mondial, care este cumva experiența europeană și nu este încă, și îmi permit să spun încă, experiența uh, din alte regiuni ale lumii. Și noi credem că acesta este unul dintre elementele care ar putea facilita uh, o abordare bazată pe cooperare în anumite părți ale lumii, inclusiv India, Pakistan. Însă uh, și în Orientul Mijlociu. Cred că valoarea muncii pe care o faceți uh, și cu sprijinul nostru este uh, cât se poate de mare dar are și o perspectivă politică mult mai uh, largă. Și este cheia pentru pace în lume. Thank you, Mr. Chairman. Domnul Zerbă, mulțumesc, domnule președinte. Când doamna Mogherini a vorbit despre comerț, cred că poate sunt eu într-o mai bună poziție să vorbesc despre presiune uh, constructivă. Uh, există... Am experiență cu comerțul uh, cu țara mea, uh, Burkina Faso. Pot să vă pot să știu cum, ce, ex, ce efect are astfel de presiune comercială. Când eu vorbesc cu țări precum Angola, una dintre ultimele țări care a, a, a ratificat tratatul. Când vorbim cu ei și solicită un uh, post nepermanent în uh, Consiliul de Securitate al ONU. Da, putem depune presiune. Uh, ați, ați semnat CTBT, ați mai semnat protocolul cu tare, cu tare. Este presiune bună, constructivă, care ajută țări precum Angola și altor țări în curs de dezvoltare să uh, Uh, vină în forurile internaționale uh, și cred că putem face același lucru și cu alte țări într-un, într-o anumită măsură. Apoi, subiectul discutat acum și anume aderarea Indiei la uh, grupul furnizorilor nucleari. Mulți au vorbit despre tocmai uh, CTBT, care ar putea fi uh, uh, avut în vedere pentru țări precum India, Pakistan, care doresc să se alăture acestui grup. Nu vine din partea noastră, dar uh, când uh, foruri care ne sprijină uh, menționează acest lucru, ne ajută. Ce facem noi este ca pescarul. Um, când peștii se ceartă între ei, pescarul îi prinde mai ușor. Deci uh, când se vorbește un subiect atât de important uh, cum este grupul furnizorilor nucleari, uh, există această posibilitate ușoară de a depune presiune prin CTBT. India-Pakistan, uh, am vorbit despre asta, dar în același mod putem aduce Israel, Palestina, Egipt, uh, Iran în uh, ceea ce a spus Mogherini, anumită doamna Mogherini ca ratificare comună. Mi se spune că este imposibil așa ceva. Nimic nu este imposibil. În discuțiile E3 plus 3 cu Iranul s-a realizat ceva, a durat ceva, dar s-a realizat. Doamna Mogherini a spus și cred că asta trebuie să urmărim. Ce se poate face pentru CTBT este ce ați făcut pentru Iran. E drept că poate fi greu să aduci oamenii la masa negocierilor, dar dacă reușim să, să abordăm subiecte atât de dure, realizările sunt pe măsură. De 20 de ani, ă, luptăm pentru asta și ne confruntăm cu realitatea dură că nu putem investi atât de mult în uh, ceva precum CTBT și apoi să îl lăsăm uh, pentru că există un fel de oboseală, un fel, un fel de uzură. Iată, asta poate face Uniunea Europeană, să relanseze dezbaterea. Și Mă bucur că ați menționat despre posibilitatea de a discuta despre asta în plen, chiar dacă doamna Mogherini a spus că aici sunt mai mulți, uh, mai multe persoane decât în uh, plen. Însă cred că în plen, uh, când se discută un subiect, el apoi rezonează în comunitatea internațională și asta reflecta importanța pe care Uniunea Europeană o acordă acestui tratat. Acest subiect trebuie să rămână relevant în continuare. Tocmai de aceea vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea pe care ne-ați acordat-o astăzi de a fi alături de doamna înalt reprezentant și de a vorbi despre un subiect care se pierde din memoria uh, inclusiv a celor care contribuie și sprijină acest tratat. Ce mai puteți face? Contextul NATO. S-a organizat o conferință de securitate la Ljubljana, unde am fost invitat ca uh, intervenient uh, principal. Uh, mulți din NATO nu au mai auzit de prea mult timp de CTBT. Um, s-ar putea, s-ar putea include CTBT în rezoluțiile NATO. Asta ar putea solicita Uniunea Europeană. Pentru că sunt foarte multe state care, aderă la, care au aderat la acest tratat NATO. Deci, dacă puteți face presiune în acest sens, ar fi util. Pentru că după 20 de ani trebuie să ne concentrăm asupra Uh, obiectivului, intrarea în vigoare, însă și călătoria uh, pentru a ajunge acest, uh, pentru a atinge acest obiectiv este importantă, pentru că de atâta timp așteptăm asta. Deci trebuie să prețuim această călătorie care ne va duce la atingerea obiectivului nostru. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Veți avea sprijinul nostru dacă aveți nevoie de el. Cred că vom mai discuta despre asta. O vom discuta și cu colegii din parlamentele naționale pentru ca acest subiect să fie din nou pe agenda politică. Vă mulțumesc foarte mult! Mai avem un punct, vă rog să mai rămâneți. Doamnelor și domnilor, mai avem un punct pe ordinea de zi astăzi. V-am mai spus o, uh, asta. Îi avem uh, prezenți alături de noi uh, pe soții Iunus, precum și pe fica lor atât de curajoasă, care întotdeauna ne-a chinuit ca să facem mai mult decât făceam și a avut succes, așa cum bine uh, le cade fiicelor când e vorba de părinții lor. Aș vrea să vă rog să le dăm posibilitatea de a ne adresa câteva cuvinte și despre situația din uh, țara lor, astfel încât la ora 10 să putem să ne continuăm cu activitățile noastre. So, nun beginnen wir. Vielleicht sollen wir da- Începem acum, poate că începem cu domnul Ionus. <laughs> yeah. Two ladies together, no chance. <laughs> So, Mrs. Yunus has the floor. Are cuvântul doamna Yunus. Thank you very much. It's very... Mulțumesc. Este foarte greu de la închisoare să ajungi aici la Parlamentul European să iei cuvântul. Sunt oarecum stresată, așa că vă rog să mă scuzați. Nu vă puteți imagina cum e la închisoare în Azerbaijan. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor și doamnei Mogherini. Mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o mie, soțului meu Arif și tuturor colegilor și prietenilor care sunt în închisoare în regimul cumplit pe care îl avem în Azerbaijan. Vreau să mulțumesc și președintelui Schulz, domnului Brock, doamnei Cati Piri, doamnei Lunacek. Mulțumesc, pentru că în urma susținerii dumneavoastră am reușit. Și nici nu vă dați seama ce înseamnă să putem fi în libertate din nou și alături de familia noastră. Și adevărul e că nu mi-am imaginat că poate fi posibil așa ceva pentru mine. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte în legătură cu situația actuală din Azerbaijan, pentru că cred că în Europa nu înțelegeți cu adevărat ce fel de țări se află în Caucazul de Sud. Noi am început cu activități pentru drepturile omului în uh, epoca sovietică și nici nu se poate compara situația, pentru că existau închisori în Uniunea Sovietică, închisori multinaționale și nu se poate compara cu situația uh, închisorilor mici la nivel național acum în Azerbaijan. Uniunea Sovietică era imperiul tuturor, iar Azerbaijanul de astăzi este membru al OCDE-ului, al Consiliului Europei, are multe uh, politici de cooperare și unii dintre colegii dumneavoastră mi-au spus, da, nu poți să compari Uniunea Sovietică cu Azerbaijanul. Uh, dar atunci le-am vorbit despre vremea lui uh, Brejnev și a lui uh, Gorbaciov și să ne întoarcem să vedem ce se întâmpla și în vremea lui Stalin. De exemplu, soțul meu în 76 a fost arestat de 5 ori el și prietenii lui au încercat să creeze niște organizații alternative. Și pe vremea aceea, anchetele spuneau că nu e bine ca înainte de aniversarea Revoluției din octombrie să pui tinerii în închisoare. Deci nu l-au bătut, nu l-au torturat, au făcut o anchetă și au spus lăsați-i baltă. Acum a, a fost arestat în 2014 și a fost arestat și trimis în același loc la Ministerul Securității și Apărării din Azerbaijan și au venit atunci cu dosarul din 1976 și l-au acuzat spunându-i că e dușmanul țării din 1976 și că monitorizează situația și l-au bătut și l-au torturat și acum are probleme de sănătate pentru că a fost uh, uh, torturat uh, în Azerbaidjanul modern atunci când a fost arestat. Sistemul nostru modern a fost creat în 1994 și Principala sarcină a organizației noastre a fost aceea de a avea o listă a prizonierilor politici și înainte ca Azerbaijanul să fină, devină membru al Consiliului Europei, aveam uh, 716 nume pe lista aceasta. Și am cerut ca Azerbaijanul, uh, Georgia și Armenia să devină membri în uh, Consiliul Europei și să aibă niște angajamente foarte clare și să se facă un raport special în legătură cu situația prizonierilor politici. Și am reușit să avem acest raportor special din partea Consiliului Europei pe tema prizonierilor politici. Acest raportor special a făcut o rezoluție foarte bună și o majoritate de uh, 716 persoane, deci acest, aceste persoane au fost eliberate. Uh, din aceste persoane, doar 17 persoane se mai află astăzi la închisoare. În anul 2010 a fost numit un nou raportor, Christopher Strase, care a început uh, munca de raportor special pe situația prizonierilor politici. Și acum uh, lista s-a extins, am ajuns la 300 de persoane și uh, acest raportor special nu a primit nici măcar viza necesară pentru a veni în vizită la Baku. Iar Consiliul Europei nu poate să facă nimic pentru că raportorul special al său nu a primit viză. Uh, noi am uh, lucrat foarte îndeaproape cu biroul domnului Strase, i-am prezentat documente pentru fiecare caz, pentru acești prizonieri politici și la întâlnirea din ianuarie în 2013 uh, a avut loc o dezbatere cu rezoluție pe tema prizonierilor politici din Azerbaijan și acolo nu au fost suficiente voturi. Membrii adunării parlamentare nu au votat această rezoluție pe tema prizonierilor politici. membrii adunării parlamentare de la Consiliul Europei practic au dat undă verde pentru această reprimare uh, cumplită care a început la câteva luni după aceea. Un lider al opoziției și alții au fost uh, arestați în luna februarie, deci la o lună după aceea. Și eu, din noiembrie 2014, am fost uh, arestată și uh, într-o perioadă de șase luni de zile, începând cu noiembrie 2014, toți am fost închiși. Deci, uh, toți cei care făceau parte din uh, partidele de opoziție, în aceste șase luni de zile, practic, au fost închiși, inclusiv uh, toți activiștii pentru drepturile omului, jurnaliști și așa mai departe. prietenii mei îmi spuneau, da, dar de fapt ești vinovată, pentru că ai experiență foarte mare și ar trebui să înțelegi că ești, vei fi arestată. Trebuie să părăsești țara. Să te duci în Olanda, de exemplu, dar pe vremea aceea institutul nostru era foarte popular în Azerbaijan. Primeam Uh, foarte multe scrisori uh, care veneau doar cu numele meu, fără stradă și fără numărul străzii și mi-ajungeau totuși la mine. Foarte mulți mă susțineau și vreau să vă spun că nu doar activiștii din societatea civilă sunt supuși acestei presiuni în Azerbaijan, ci și oamenii de rând care nu pot să-și trăiască viața în mod normal, în libertate. În anul 2008, la institutul nostru, a venit o familie din uh, provincia de nord a Azerbaijanului. Două surori ale acestor a uh, acestei familii de 7 și de 14 ani fusese răpite. Și nu pot să mm, vă spun toate detaliile, însă aveam dovezi că uh, șeful poliției din acel district și uh, ajutorul său uh, Uh, practic au organizat uh, aceste fapte și uh, familia a devenit victima a traficului. În cadrul procesului în care au fost arestate persoanele respective, respective s-a dovedit că poliția organizase acest trafic în provincia de nord a Azerbaijanului și ca rezultat victimele au fost arestate și poliția și-a continuat activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ieri am citit că Departamentul de Stat uh, american a publicat informații în legătură cu traficul în Azerbaijan și e foarte bine pentru că Azerbaijanul are un document strategic pentru acest uh, plan și uh, cel care este șeful acestui plan este practic directorul adjunct al ministerului um, respectiv. Și coloneii, colonei și uh, șefii din acest minister de interne practic sunt acum responsabili, cei care au fost implicați cu ocazia procesului respectiv. Deci uh, cum putem vorbi despre demnitate la nivelul poliției? Și după aceea vin la mine și îmi spun că uh, fata mea va fi următoarea victimă a traficului. În 2009, uh, bineînțeles, m-am, uh, m-am deplasat în Olanda, dar am continuat activitatea pe care o aveam și în 2011 am primit un grup de cetățeni la institutul nostru care ne spuneau că uh, locuințele lor fuseseră demolate. Drepturile constituționale îți garantează, practic, locuința, însă peste 60.000 de uh, cetățeni din Baku au fost expropriați ilegal din casele lor și casele au fost demolate. Și uh, s-a hotărât să se construiască un parc pe acel loc, în centrul Bakuului. În august 2011 am dat un interviu care a fost publicat după aceea. Era vorba de încălcarea dreptului la proprietate în Baku și pe 11 august buldozerele au intrat pentru a demola propria noastră casă, care era și sediul institutului fără niciun fel de avertizare, cu toate arhivele, cu tot ce aveam acolo, cu toate documentele de la institut. Instanța din Azerbaijan a, dat o sentință pentru a fi răsplătiți a, răs, pentru această demolare, însă până acum n-am primit niciun sfanț. Deci, uh, practic, opoziția din uh, Azerbaijan nu are posibilitatea să-și protejeze, protejeze familia, uh, rudele, casa, proprietățile și violența creează și mai multă violență. În țara noastră, 20% este ocupată de armeni, însă 80% este practic uh, ocupată de conducere care uh, ne face să trăim ca nevul mediu, pentru că țara este divizată practic uh, între oligarhi și miniștri, care sunt aceiași dintotdeauna. La întâlnirea de ieri se spunea că într-adevăr s-au făcut progrese și Azerbaijanul uh, a făcut progrese, a dat drumul activiștilor politici, i-a eliberat din închisori. Însă, da, mulțumim și dumneavoastră suntem în libertate, însă alte persoane sunt încarcerate. În ziua de astăzi avem 148 de prizonieri politici care sunt incluși pe lista mea. Ce putem face? Ce putem face într-o astfel de situație? Cred că este important să dăm informații veridice în legătură cu situația din țara noastră. Amnesty International și OCDE-ul și alte instituții dau informații în legătură cu victimele acestui regim. Însă ar trebui să acordăm atenție și activiștilor din uh, societatea civilă și din opoziție. Însă, în afară de aceștia, există și mulți oameni pașnici care se află la închisoare și care sunt la închisoare doar pentru că uh, critică uh, regimul. Însă, în uh, Azerbaidjanul musulman pe care îl avem, dacă Ilham Alid declară aici că el garantează stabilitatea în țară și uh, salvează regiunea de terorismul islamic, practic situația este exact contrară. El ne arestează, ne torturează și ne omoară, uh, omoară mm, activiști civili și practic întărește radicalizarea este un fenomen care uh, are loc uh, în ziua de astăzi în Azerbaijan. Am făcut uh, și studii în legătură cu situația grupurilor islamice din Azerbaijan. Mm, soțul meu a publicat opt cărți pe această temă și situația este foarte periculoasă pentru uh, oamenii de rând și pașnici în regiunea noastră. După căderea Uniunii Sovietice, am vorbit despre situația groaznică din Azerbaijan și experții din Europa îmi spuneau că avem nevoie de o perioadă de tranziție și că să ne uităm la regimul lui Mubarak în Egipt, la Assad în Siria. Ei au reușit să îmbunătățească pas cu pas situația și Azerbaijanul va urma aceeași cale. Iată ce s-a întâmplat până în ziua de astăzi. Însă uh, eu nu îmi doresc ca Azerbaijanul de mâine să fie Siria de astăzi și vă rog să țineți cont de faptul că va veni o revoluție în fostele țări musulmane ale fostei Uniuni Sovietice, Azerbaijanul, Kirghistanul, care, dacă vă gândiți, cine au fost uh, uh acei camicațe de la atentatul de la Istanbul, ceceni, chirghizi, uzbeci, deci violența creează și mai multă violență. Dictatori precum Ilham Aliyev nu ne dau nicio posibilitate uh, celor care suntem pașnici să îmbunătățim situația. Pentru a avea o activitate la nivelul societății civile și pentru a face o schimbare pașnică. Dacă Europa acum are într-adevăr probleme foarte mari cu migranții din uh, lumea arabă, dacă nu există o reacție pentru a avea o evoluție pozitivă, pașnică în Azerbaijan și în fostele țări musulmane din Uniunea Sovietică, atunci uh, situația se va înrăutăți. Vă mulțumesc în încheiere foarte mult pentru timpul dumneavoastră, pentru susținerea dumneavoastră care sunt esențiale, pentru că este important ca Europa să-i susțină pe toți prizonierii politici, pe toți, fără deosebire de naționalitate sau religie. Evrei, musulmani, creștini, toți la oaltă trebuie să fie pe lista uh, prizonierilor politici. Și acum, în legătură cu Karabakh, de ce n-am reușit uh, să obținem pacea în Karabakh? Bineînțeles că și Rusia a avut un rol de jucat pentru că a trimis arme într-o parte și în alta, Însă nu a existat o voință uh, politică pentru a ajunge la o soluție pașnică. Dictatorii au nevoie de dușmani străini din afară, au nevoie de dușmani la nivel uh, intern și extern. <coughs> Înainte de acest război, uh, oamenii din Azerbaijan cereau pace, oare nu? Ei cereau numai de mâncare mâncare și o economie bună. Însă după Revoluția de patru zile uh, a continuat uh, războiul în uh, Karabakh. Înainte acestui război, în aprilie, toată comunitatea internațională cerea libertate pentru prizonierii politici, un proces democratic. Însă, în timpul acestui război de patru zile s-a cerut o încetare a focului. Până la urmă, Cine a câștigat? Ilham Ali practic a fost cel care a avut de câștigat de pe urma acestui război. Ce s-a întâmplat după aceea în 2010? În 2010 am înființat prima pagină web a azerbaijanilor uh, uh, liberi. Era singura modalitate de a avea un dialog public deschis. Și foarte mulți tineri au participat în acest dialog. Și până la urmă am fost acuzați că suntem spioni armeni. Știți ce se întâmplă cu generația tânără uh, în Armenie? În Azerbaijan noi facem analize pe text pentru manualele școlare și în acele manuale se spune că armenii au fost de vină pentru problemele din secolul VIII. Putem scrie oare așa ceva în manualele școlare pentru copii? În felul acesta, războiul și conflictul va continua pentru totdeauna și cei care încearcă să ajungă la o soluție pașnică sunt puși la închisoare, sunt trimiși la închisoare. Trebuie să rămânem împreună, activiștii pentru drepturile omului, jurnaliști, deputați uh, din uh, Parlamentul European, uh, musulmani, creștini, trebuie să fim împreună pentru a pune capăt violenței, despotismului, tiraniei, pentru a lupta pentru pace și democrație, pentru libertatea dumneavoastră și a noastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Yunus, domnule Yunus. Iată, și fica noastră este prezentă. Vă mulțumim pentru prezență. Trebuie să vă spun că nu numai uh, nu că în continuare vom fi atenți la situația din Azerbaijan, la situația privind drepturile omului din Azerbaijan. Suntem activi, încercăm să obținem, să realizăm lucruri. Uh, și lucru, cele menționate de dumneavoastră, situația între Armenia și Azerbaijan și faptul că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol puternic. Situația nu este în beneficiul nimănui, nici a Armeniei, nici a Azerbaijanului. De aceea trebuie să lucrăm uh, mai mult pentru a obține un compromis și în interesul oamenilor din regiune. Și eu vin dintr-o țară care a fost divizată, am trăit, știu practic ce înseamnă asta pentru familii când sunt separate și uneori în acest război de patru zile care a avut loc, am avut senzația că uh, cine a pus focul, după aia a făcut și pe pompierul. Uh, și mă refer la rolul Rusiei aici. Vă mulțumesc încă o dată din inimă, vă asigur că ușile noastre rămân deschise, că dorim să cooperăm în continuare cu dumneavoastră. Acum sunteți locuitori ai Uniunii Europene. Doresc să mulțumesc încă o dată uh, din inima autorităților neerlandeze pentru că au lucrat rapid și uh, foarte nebirocratic în abordarea solicitării dumneavoastră de azil și cred că putem coopera pe această bază. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez mult succes pentru viitor și sper că într-o bună zi vă veți putea întoarce în țara dumneavoastră în condiții mai bune, în condiții de libertate și libertate de exprimare. Mulțumesc foarte mult!